2016 dacă, sub, uh, dacă sunt subiect responsabil tot uh, procedurile de negociere și uh, alte lucruri, acesta fiind un pas foarte important în domeniul propunerea și al treilea uh, pas va fi îmbunătățirea macrotransparenței. În concluzie, doamnelor și domnilor, Uh, un lanț alimentar bine guvernat și eficient și efectiv trebuie să fie unul echitabil. Propunerea de astăzi este esențială și este importantă uh, pentru că vorbește despre echitate și dă voce celor care nu au avut ocazia până acum să-și ridice vocea. Aplicându-ne asupra acestor practici neloiale, stabilim o bază bună pentru viitoarea activitate din acest domeniu și sigur că mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru a duce procesul mai departe. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Wyrazem tego są oklaski. Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm că această propunere există. Îi dăm cuvântul în primul rând domnului Hausling pentru că Verzii au un seminar în legătură cu politica agricolă comună astăzi. și am organizat această reuniune ulterior. Domnul Hausning va trebui să ne părăsească. Îi dăm cuvântul. Ja, fi, Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am plănuit de mai mult această reuniune, iar invitațiile au venit relativ recent, de aceea vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră, a durat foarte mult, practic a apărut în ultima secundă a perioadei despre care vorbeam, dar din punctul meu de vedere nu poate fi vorba decât despre o abordare, o prima abordare. Punerea în aplicare a acestor reguli, de exemplu limitarea ă, termenelor de plată, toate aceste lucruri uh, sunt în regulă, și trebuie să se întâmple de mult, însă o problemă a rămas nesoluționată, lucru menționat de raportul doamnei McGuinness. Și anume, dezechilibrele în relația dintre întreprinderile mai mici și mai mari, cele mai mari. În Germania există mari, trei mari producători alimentari, iar cei care sunt cei care sunt pe partea de ofertă. Iar acest, acest dezechilibru ține și de legislația împotriva legilor sau de legile concurențiale, formarea cartelurilor. Cum reușim ca drepturile IMM-urilor să fie respectate? Salut mențiunile dumneavoastră, dar ceea ce prezentați aici nu reprezintă adevărata reușită sau reușita finală. Și am spus asta și cu ocazia, cu prilejul altor rapoarte. Tocmai monopolul care există astăzi în lanțurile alimentare determină oferta din magazine. Sunt lucruri uh, unde, uh, sigur, producătorii mici și mijlocii au o problemă. Termenele de plată, sigur, reprezintă o problemă, sunt de acord, dar uh, nu e suficient să vorbim pur și simplu despre practici neloiale. Cum uh, putem evalua schimbările de pe piață și la sfârșit cum putem rezolva aceste dezechilibre de pe piață. Am uh, văzut cele 14 articole din uh, document pe care le-am primit aseară. Uh, eu sper și mă aștept să fie incluse foarte multe puncte din uh, raportul doamnei McGuinness și sper că și Comisia va colabora aici, tocmai în ideea întăririi acestui raport. Problema esențială, după cum spuneam, este uh, dezechilibru sau aceste disproporții în zona monopolurilor trebuie discutat împreună și cu comisarul pentru competiție, pentru concurență, dar ceea ce ne prezentați nu poate fi decât o prima abordare și trebuie să avem uh, reguli mai aspre împotriva monopolurilor. Intervenție fără microfon. Je pense que c'est este o inițiativă care merge în direcția cea bună, însă există anumite elemente care trebuie să fie precizate. În primul rând, diferența între marile întreprinderi, de exemplu terții, care treb pot să prezinte multe produse diver, diferite în negociere și micile întreprinderi care au doar un singur produs în fața marilor distribuitori presiunile pentru micile întreprinderi, micile exploatații sunt mult mai mari decât pentru cele mari. Dacă nu sunt de acord pe un preț, pot să recupereze la alte prețuri, însă așadar apare o distorsionare și o discriminare în funcție de dimensiunea exploatației. Trebuie să avansăm pe această chestiune în negocieri. A doua problemă ține de producător, legătura cu producătorul. Avem multe Uh, întreprinderi, voi cita Lactalis, care nu își prezintă de conturile pentru că nu au obligația, ceea ce face că producătorii nu au în momentul de față capacitatea de negociere pe costurile reale impuse producătorului. Deci, prețurile sunt foarte dificil de stabilit. Eu cred că la nivel european avem obligația de transparență a acestor de conturi și că întreprinderile să nu se ascundă în spatele legislației naționale, spunând că nu pot să prezinte cifrele, cifrele reale care sunt punctul zero al oricărei negocieri. Doamna Tebuș? Ați Comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru propunerea dumneavoastră și eu cred că este important și necesar, dar sunt de aceeași părere cu antevorbitorii noștri, s-a menționat lactalis, deci nu e vorba doar de uh, relația dintre uh, producători și supermarketuri, ci trebuie să ne gândim și la rolul fermierilor, la exploatații, de pildă, la exploatațiile de vaci. Există dibaiva sau Milch, eh, sunt mai multe asociații de fermieri existente în Germania care au o putere pe piață, dar care au o relație echitabilă cu producătorii. Apoi am ceva îndoieli, pentru că ați menționat o listă la care v-ați referit, o listă de practici neloiale comerciale și sunt destul de sigură că, sigur că uh, concernele se folosesc de juriști abili care ocolesc aceste reguli. Și acum întrebarea mea este, lista va rămâne una fermă sau legea va fi cumva destul de, va lăsa un spațiu de manevră, în sensul că dacă se vor identifica ulterior alte practici, alte tipuri de practici neloiale, ele se poate fi incluse pe listă. Pentru că în prezent poate că anumite practici care nu sunt pe listă există. Și a, deja Martin Hoisling a vorbit despre legile concurențiale există planuri vis-a-vis -vis de reformarea acestor legi, pentru că ele reprezintă de asemenea un simptom uh, acest problematici. Deci, już uh, Mulțumim. Îi dau cuvântul acum domnului comisar, dacă dorește să răspundă imediat la aceste intervenții. Vă mulțumesc uh, pentru aceste comentarii. În moment de, de obicei ar trebui să mă îngrijoreze dacă Partidul Verzilor este de acord cu mine, însă uh, noi ne referim ai, acum la toți actorii din lanțul alimentar, nu doar fermieri și distribuitori. Nu este vorba aici doar de relația între fermieri și distribuitori. Lista pe care o am este o propunere Colegii, uitorii, bineînțeles, pot să o îmbunătățească și după aceea există și mecanismul de evaluare uh, în această propunere, timp de 3 ani, dacă există modificări, adaptări, schimbări, putem folosi acest uh, mecanism. Deci, abordarea principală, domnule Bove și doamna Hausling, este să detectăm unde este problema unde fermierul, bineînțeles, are o poziție mai dificilă în ceea ce privește uh, uh, relația sa cu distribuitorii. Lactalis, de exemplu, este un caz, însă ca și ca parte a inițiativelor pe care le voi introduce în legătură cu transparenței pe piață, uh, inițiativele Omnibus au același uh, rol pentru a da mai multă putere de negociere uh, Uh, fermierilor și uh, organizațiilor mai mici. Acum avem o inițiativă în legătură cu aceste practici neloiale și vă atrag atenția că am înființat observatoare de piață pentru a le arăta oamenilor ce se întâmplă uh, și pentru a cunoaște ce se întâmplă pe piețele mondiale. Vă mulțumesc că ați menționat și problemele care sunt incluse pozitiv în propunere. Am pus eu des. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. O să mulțumesc și doamnei McGuinness pentru munca depusă. Mă bucur că propunerea este în sfârșit finalizată și e rolul nostru acum să ducem lucrurile mai departe și să îmbunătățim uh, documentul. Nu pot decât să mă alătur domnului Hoisling, care a spus, sigur, este o propunere bună, pe care însă trebuie să o extindem, astfel încât ea să aibă un efect pe teren. Sigur că e vorba și de reforma legilor concurențiale a spus domnul comisar cu adevărat, este pentru prima dată când se face ceva în această zonă, dar uh, uh, a trebuit să subliniem ideea de acest domeniu. Eu sunt de uh, foarte mulți ani în Parlament și în 2005 am avut tot felul de măsuri la concerne, de exemplu, cele legate de taxele de roaming. Dacă noi nu am fi permis această reformă, cetățenii ar fi plătit și astăzi taxele de roaming. Deci noi suntem cei care ne-am opus condițiilor neloiale ale concernelor și mă bucur foarte mult că am putut face ceva în favoarea cetățenilor. Ați menționat exact aspectele pe care le-am cerut și eu de multă vreme. Aceste termene de plată trebuie stabilite foarte clar, prețurile de listă, iarăși și sunt, uh, cu totul, sunt foarte multe practici care, pe care nu vreau să le mai enumăr, dar mă bucur foarte mult că avem această propunere și că Parlamentul are prilejul de a lucra uh, la acest document. Am avut discuții atât cu asociațiile, cât și cu producătorii privați și a existat o părere unanimă, dar oamenii n-au avut curaj să o spună, uh, cât de mari sunt presiunile din partea concernelor, dar ei se tem să spună acest lucru, să le spună lucrurilor pe nume, pentru că se tem de concerne și trebuie să um, le luăm teama și trebuie să le întărim poziția. Cunosc o exploatație care are o cifră de afaceri de miliarde, dar și aceste, această exploatație se simte șantajată de lanțurile de retailer și trebuie să existe posibilități de a uh, le sprijini. Mulțumesc, domnule comisar grupul meu politic va depune o muncă intensă uh, în acest domeniu pentru a ajunge la un rezultat bun. Știu, domnule comisar, că nu vă este ușor în comisia actuală, pentru că uh, comisarul pentru competiție nu este, nu este foarte entuziasmat de acest demers, dar uh, sunt convins că împreună vom ajunge la un rezultat bun. Oui, merci, monsieur le président. À mon tour de... Mulțumesc, domnule președinte. Este rândul meu acum să-i mulțumesc domnului comisar pentru această propunere de directivă. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și pentru deschiderea dumneavoastră mm, pentru cooperare. Sunt de acord mm, că nu am avut ocazia să parcurgem acest text, însă mm, Eh, bineînțeles că este o inițiativă importantă, lanțul alimentar este o problemă majoră și complexă. Propunerea pe care ne-o faceți eh, vrea să se asigure că statele naționale eh, veghează la bună executare a contractelor. În acest sens, trebuie să tratăm cauzele acestor dezechilibre, în directe și indirecte. Dacă ne referim doar la practicile neloiale, nu facem nimic împotriva concentrării distribuției la nivel european. Atunci când această concentrare în distribuție uh, și în alte domenii pune probleme în ceea ce privește lanțul alimentar mondial. Uh, cu fuziunea Bayer și Monsanto nu putem să nu ne punem întrebări în acest sens. Și este responsabilitatea noastră să protejăm prin lege și asta propunem, uh, dar trebuie mers mai departe, atât consumatorii cât și agricultorii împotriva acestor oligopoluri. De asemenea, uh, și subiectul mărcii distribuitorilor trebuie să fie tratat. Pentru mine, acest lucru este caracteristica uh, mărcii, uh, caracteristici, caracteristica dominației pieței, pentru că nu mai apare nicio mențiune a producătorului uh, produsului. De asemenea, neutralitatea rețelelor internet, neutralitatea marii distribuții trebuie să fie asigurată și trebuie să uh, luptăm împotriva puterii exorbitante pe care aceștia o dețin în uh, acest lanț alimentar. Și uh, trebuie să, ca lupta împotriva practicilor neloiale să se aplice pe deplin sectorului alimentar. Uh, acestea sunt uh, câteva remarci preliminare, însă bineînțeles vom veni cu observații ulterioare. Domnul Tyer? Uh, thank you, Chair. Um... No, McIntyre. Cer scuze. Domnule președinte, mult, salut uh, propunerile domnului comisar de astăzi. Este foarte important să consolidăm poziția fermierilor în acest lanț de aprovizionare. Fermierii nu primesc întotdeauna prețul corect și nici tratamentul corect. Și procesatorii și supermarketurile sunt cei care uh, fac profitul cel mai mare. Nu ar putea să facă niciun fel de profit dacă nu ar avea produsul brut uh, produs de către fermieri. Însă, ați menționat uh, uh cazul din Regatul Unit, Grizzly Coots, și este un uh, exemplu foarte bun în care am uh, înregistrat progrese considerabile. Um, am chiar aici uh, raportul Uh, ultimul raport al acestei instituții și când mă uit la starea lucrurilor uh, în momentul în care Cristin și-a asumat acest, uh, acest post, existau cazuri în care fermierii trebuiau să plătească sume excesive pentru ambalaje, trebuiau să cumpere ambalajele de la um, supermarketuri pentru a furniza produsele și erau taxați mult prea mult. Un lucru care a apărut este că dacă un consumator se plânge în legătură cu un produs, uh, supermarketul uh, taxează producătorul și fac același lucru chiar dacă consumatorul spune că produsul este bun. <laughs> Deci, eh, producătorii eh, le începeau să le spună consumatorilor să nu spună nici măcar că produsele sunt bune, pentru că ei urmau să fie taxați pentru acest lucru, ceea ce este o practică extrem de neloială. De asemenea, numărul de plângeri și probleme uh, ale fermierilor s-a scăzut de la un an la altul și acestea au fost în legătură cu uh, taxele pe care trebuiau să le plătească care au scăzut de, pe, în legătură cu prezentare și designul produselor, taxe care au scăzut de la 22% la 0. Uh, Agri trebuie să se exprime, temeiul juridic este în mod foarte clar articolul 43 și noi trebuie să avem un rol de uh, în, avangardă în uh, deciderea acestor măsuri. Încă comisari. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru această propunere de directive și nu de regulament, pentru că eu cred că în acest context directiva este instrumentul potrivit. Avem regulile de bază în Europa și sigur că statelor membre se oferă posibilitatea de a extinde aceste reguli. Sigur că în fiecare stat membru există o lege sau mai legi concurențiale potriva cartelurilor. Eu cred că în Germania ne-am atins deja limitele și deocamdată uh, nu s-au uh, înaintat modificări la nivel național, pentru că uh, legislația împotriva cartelurilor a pus drepturile consumatorului în uh, prim plan și nu producătorii sau cei care participă la lanțul agroalimentar. Deci ideea Uniunii Europene și a Comisiei de a veni cu această propunere este corectă. Um, posibilități de modificare Ehm, termenul de plată 30 de zile, o abordare foarte bună, dar lipsesc elemente din raportul doamnei McGuinness. Eu însă mi-am fost raportor din umbră și am putut participa la redactarea raportului și cred că trebuie să precizăm mai limpede posibilitatea oferită și de omnibus, și anume uh, o ordine pe piață comună ideea că agricultorii pot uh, participa la redactarea contractelor. Poate că uh, Sigur că uh, legile concurențiale reprezintă cel mai mare obstacol împreună cu legislația națională împotriva cartelurilor, dar sigur că este o abordare bună. Noi suntem dispuși să ducem lucrurile mai departe, să parcurgem acest dosar important pentru agricultori și până la urmă să obținem și înlesniri pentru a atinge un succes. Pentru că consumatorii au cel mai mare avantaj atunci când reușim să sprijinim cât mai mulți fermieri care vor produce cele mai bune alimente în Europa. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri, domnule comisar. Acestea sunt pozitive. Mulți s-au spus că până la urmă detaliile contează cel mai mult. Va, vede, va rămâne, să vedem unde vom ajunge, însă un lucru care este foarte, foarte clar este că avem nevoie de schimbări dacă vrem ca oamenii să rămână în domeniul de producție. Și în ultimele 24 de ore dacă vorbim despre distribuirea echitabilă a subvențiilor, am auzit idei pozitive în sensul să nu-i uh, plătim pe oameni pe baza a ceea ce au făcut în urmă cu șapte ani, ci să-i plătim pentru uh, bunuri publice. Acestea sunt evoluții pozitive și uh, poate că fermierii vor rămâne în acest domeniu în să luptăm împotriva schimbărilor unilaterale la contracte, întârzierea plăților care uh, sunt folosite ca măsuri de reprimare până la urmă a fermierilor. Este o luptă între David și Goliat și sper că uh, această propunere va pune o piatră în praștia lui David pentru a putea să lupte mai uh, bine cu acest Goliat al marilor distributori. Însă, uh, în legătură cu ceea ce spunea antivorbitoarea mea, mă întreb de ce am apelat la mecanismul acesta și mă refer de ce am preferat o directivă și nu un regulament. Doamna Müller a explicat că poate este mai ușor să facem acest lucru, să fie uh, elaborate regulile la nivel național. Care este părerea dumneavoastră? Ați spus anterior că legislația fragmentată în vigoare este ineficientă și mă refer de ce, și mă, mă întreb de ce ați preferat o directivă și un regulament. Nu spun că un regulament este mai bun, dar care este logica din spatele acestei decizii? Uh, până acum însă Uh, felicitări, prima dată uh, cred că auziți acest lucru din partea mea. Vă mulțumesc, domnule Agniu. Ați observat că suntem des, că domnul Flanagan aproape că i-a adresat un compliment comisarului, ceea ce nu s-a mai întâmplat în trecut. Susțin ceea ce a spus doamna McIntyre în legătură cu uh, instituția codului pentru uh, alimente din Regatul Unit. Și Uniunea Europeană chiar ar putea să submineze acest cod. Uh, vom avea Brexit, însă vom avea o perioadă de tranziție în care legile europene vor uh, avea mm, supremație asupra legislației noastre și uh, s-ar putea ca legislația comunitară să distrugă acest lucru bun din Regatul Unit. Am înregistrat progrese cu această instituție de evaluare și aș dori să întreb pe domnul comisar în legătură cu sancțiunile. Cum vom sancționa supermarketurilor sau, sau supermarketurile sau la curtea de, un caz la Curtea de Justiție Europeană care să dureze ani de zile fără să se schimbe nimic? Bineînțeles, apare întotdeauna aici dilema dacă consumatorul va trebui să plătească mai mult până la urmă. Și mai apare și o altă problemă în Regatul Unit, și anume uh, schema autom- obligatorie pentru pensii și supermarketurile la fel, toate aceste părți uh, au mulți angajați și supermarketurile încearcă să își uh, subvenționeze uh, costurile de, pentru pensii de către um, producătorii care deja au costuri de plătit. Eu aș transmite mesajul că trebuie să mergem mai în detaliu. Am exemplul unui uh, Uh, producător cu doar 70 de vaci care reușește să își vândă produsele uh, direct uh, consumatorului. Domnul Loazu, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, tot ceea ce permite să lim- se limiteze arbitrarul marilor structuri va îmbunătăți lucrurile. Însă trebuie să ne uităm ce, ce, la ce se ascunde în spatele acestei uh, decizii de a uh, face produsele cât mai ieftine atunci când consumatorii înșiși sunt uh, gata să plătească mai mult pentru produse de calitate. Vorbim aici despre structuri comerciale gestionate de producători fără intermediari. Aș dori să denunț aici o formă de ipocrizie când se denunță practicile comerciale neloiale la nivel internațional, aici este uh, în o ipocrizie. Uh, la Mercosur, uh, ca acordul Mercosur respins de către cei din domeniu, reprezintă o concurență neloială. Ați, aveți în vedere stoparea negocierilor cu Mercosur, aceste negocieri considerate foarte periculoase pentru agricultură și securitatea alimentară europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Dau cuvântul din nou domnului comisar pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult coordonatorilor care și-au exprimat uh, avizul inițial. Domnul Des are dreptate. A fost dificil să trecem această propunere prin comisie. Ați menționat uh, uh, faptul că nu toți comisarii sunt de acord cu mine și, bineînțeles, uh, problemele legate de lanțul alimentar sunt în centru, însă avem un acord în cadrul comisiei acum în legătură cu această propunere și ceilalți comisari au uh, ajuns să fie în măsură să susțină această propunere. Pe partea de agricultură, cred că toată lumea din comisia dumneavoastră trebuie să se asigure că acest proiect va merge înainte. Ați făcut două observații la care vreau să mă refer. Această propunere se bazează pe practici loiale comerciale și știu că vor exista probleme în legătură cu domeniul de aplicare. Unii dintre dumneavoastră ați menționat posibilitățile juridice, însă toate relațiile între fermieri și IMM-uri, pe de o parte, și mari procesatori și distribuitori sunt acoperite în această propunere. Această directivă acoperă și tranzacții transfrontaliere și furnizorii din statele terțe. Deci acopere și comerțul cu Rusia. Și cei care au fost afectați de embargoul rusesc. În ceea ce privește uh, organismul de examinare din Regatul Unit, m-ar interesa un exemplar al acestui raport pe care l-ați menționat, pentru că ne dă și nouă probe în legătură cu ceea ce funcționează. În Spania există o legislație asemănătoare și acestea sunt cele două state pe care le-am examinat în contextul acestei propuneri. Așadar, vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră în această propunere, doamnă McIntyre. Domnul Muller și domnul domnul Flanagan și domnul Agnew în legătură, m-au întrebat de ce o directivă și nu un regulament. Vreau să văd această propunere ca și complementară a ceea ce se întâmplă în statele membre și uh, complementară inițiativei pentru lanțul de alimentației. Uh, aplicăm principiul subsidiarității. Unele state membre au mers mai departe decât altele și vrem să reflectăm acest lucru prin forma directivei pentru a, a, a atinge echilibrul cel mai bun. Până la urmă, acesta este motivul pentru care am redactat propunerea în acest fel. După cum am spus mai devreme, trebuie să uh, aplicăm reg- legislația din regulamentul Omnibus mai bine și până la urmă este vorba de schimbări mici. Uh, am făcut câteva progrese în legătură cu organizațiile de producători, cu ajutorul comisiei dumneavoastră. Acum uh, intervenim pe uh, practicile neloiale, avem observatorii de piață, trebuie să acționăm și pe transparența pieței. Toate, toate aceste aspecte uh, sunt mai bune, însă sunt de acord că trebuie să comunicăm regulamentul Omnibus mai bine Uh, fermierilor. Domnule Flanagan, ce pot să vă spun? Mă bucur că până la urmă ați văzut lumina și mă susțineți în uh, aceste domenii pe care le-ați menționat. V-a durat puțin, a durat ceva vreme, sunteți aici de 2 ani și jumătate, dar aproape 4. Domnul Agniu a menționat o uh, întrebare, a pus o întrebare foarte importantă în legătură cu sancțiuni Uh, legislația nu va avea rost dacă nu va, avea, dacă nu va fi aplicată corespunzător și vom monitoriza nivelul de aplicare în fiecare stat membru. Vom avea întâlniri anuale cu autoritățile de concurență care vor fi răspunzătoare pentru implementarea acestei legislații, pentru a, nu doar pentru a ne asigura că avem o viziune coordonare în ceea ce privește aplicarea și constatările, ci pentru a avea și Uh, implementarea și cele mai bune practici în fiecare stat membru. Cred că principiul subsidiarității, uh, cred că sunteți de acord în acest caz, aranjamentele din statele membre nu trebuie să fie înlocuite, ci complementate. Deci, unele state membre vor fi într-o poziție mai bună pentru a uh, implementa sancțiunile și penalitățile financiare și multe companii mari uh, până la urmă s-au uh, conformat din ce în ce mai mult în ultima vreme datorită uh, a ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Sunt bune practici. Unii spun că nu vor să le, că unii nu unii care nu vor să vadă uh, legăturile între practicile neloiale spun că până la urmă consumatorul va trebui să plătească. Însă, nu există niciun fel de probă, niciun fel de probă în legătură cu creșterea prețurilor pentru consumator. Uh, și, până la urmă, asociațiile de consumatori au susținut această inițiativă. Deci nu cred că asociațiile de consumatori au ceva, uh, au interesul de a acționa împotriva propriului lor interes. Nu, uh, nu se, se va ajunge la o creștere a prețului pentru consumator, se va crea un mediu concurențial echitabil și asta încercăm să facem nu doar în acest mandat, ci și pentru viitor Uh, este un efort european pentru a, pentru a susține pe uh, consumatori. Uh, este același răspuns pe care îl căuta și domnul Loazon în legătură cu uh, rolul consumatorilor. Am avut uh, consultații publice și uh, sunt sigur că am auzit vocile tuturor. Acum ne referim la aceste practici neloiale pe piață. Despre Mercosur o să vorbim într-o altă, o altă ocazie. Teraz po minute, minuty de strumpinia zar... Și acum fiecare are un minut și jumătate. Domnul De Castro. Bine, grazie președinte. eh, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a face o treabă bună. E un punct de plecare excelent. Avem o bază juridică care ne cere să uh, fim noi uh, uh Comisia Vârf de Lance, poziție pe care trebuie să o protejăm, fiindcă poate ar dori și alții să ne ia acest privilegiu. Dar este competența noastră și trebuie să luptăm pentru asta. Vă mulțumim pentru uh, faptul că ați reamintit activitatea pe care, bună activitatea pe care am făcut-o privind omnibusul. Acesta este scopul grupului uh, de lucru. Încercăm să uh, întărim organizațiile de agricultori, asociațiile de agricultori, și uh, nu am intrat într-o luptă cu celelalte uh, DG-uri. Asta a fost foarte interesant în ceea ce privește DG concurență, de pildă. Noua provocare în această directivă va avea același uh, rezultat, dar noi avem ceva experiență. Experiența doamnei McGuinness, de pildă, care ne-a prezentat argumente clare în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în lanțul alimentar. Știm că există peste 20 de legislații naționale, unele foarte interesante, cea a Spaniei, de pildă, și um, a Marii Britanii. Aceste experiențe ne-ar putea ajuta în activitatea noastră. În cu un regulament cadru și cu standarde minime, uh, va trebui să ne armonizăm activitatea, iar propunerea dumneavoastră se referă la standarde minime, ceea ce înseamnă că acestea vor trebui respectate de către state. Există foarte multe lucruri interesante. Trebuie să ne asigurăm că găsim o modalitate de a face față provocărilor care ne confruntăm, fiindcă există dezechilibre grave. Grupul de lucru a arătat acest lucru clar, iar această directivă trebuie să țină cont de toate și cred că vom putea face o treabă bună la comisia noastră și vreau să-i mulțumesc colegii McGuinness. Cred că, într-adevăr, putem să facem o treabă foarte bună la această a doua fază mergând pe urmele uh, directivei Omnibus pentru a ne asigura că avem mai multă transparență, mai multă corectitudine în, în lanțul uh, alimentar. Ținând cont de acest lucru și ținând uh, cont de dezechilibrele privind etichetarea privată, așa cum a spus și doamna McGuinness, acesta creează dezechilibre, fiindcă avem producători pe de-o parte și distribuitori pe de altă parte. Iar asta nu ne nu face lucrurile mai ușoare pentru noi. Deci haideți să ne apucăm de lucru și vom avea un al doilea miracol după Omnibus. Mulțumesc foarte mult! Da, văd că începem să credem în miracole, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Atmosfera din această sală arată că ne bucurăm că am ajuns aici. Deci, mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați respectat angajamentul de la audiere. Ne-ați promis că vom obține rezultate privind acest lucru și iată că se întâmplă acest lucru. Vreau să menționez pe colegul meu, Michel Dantan, care nu este prezent, dar care dorește să vă mulțumesc și să mi se alăture când spun că este primul pas, bineînțeles, iar Parlamentul va face tot ce este mm, cu putință pentru a-și atinge aceste obiective. Nu uh, cred că trebuie să intrăm în detalii neapărat acum, pentru că este o dată uh, de mare importanță. Poate unii nu-și dau seama, a durat mult timp să-i convingem pe mulți că asta trebuie să facem. Fiindcă, haideți să fim sinceri, în momentul în care intri într-un supermarket totul arată perfect, nou, uh, lucios, uh, iar acum se demască ce se întâmplă în spatele lanțului de, uh, de aprovizionare alimentară pentru cei care nu au putere și nu au de ales și presiunea asupra producătorilor pentru a aduce aceste produse lucitoare consumatorilor și trebuie să se demaște acest lucru, fiindcă povestea este proastă. Și mă bucur foarte mult că am ajuns aici și aș trebui să mulțumim președintelui Comisiei, domnului Juncker, pentru angajamentul său. Dați-mi voie, în jumătate de minut, să vorbesc despre altceva. Faptul că uh, momentul este unul foarte important. Pacul va fi reformat și se confruntă cu presiuni bugetare. Agricultorii, de pildă, la mine în țară, se, se confruntă cu o eh, criză a nutrețului din cauza condițiilor climatice, afectată de schimbările climatice, bineînțeles. Familii se confruntă cu eh, presiuni eh, psihologice foarte mari. Și dacă puteți citi aici, vă citesc eu ce scrie. Uh, Aici, asta este o, un articol dintr-un ziar din Irlanda care se spune Uniunea Europeană este hrănită cu sângele a o mie de fermieri anual. Și vă trimit eu o copie a acestui articol, fiindcă noi nu strângem statistici în ceea ce privește numărul de fermieri care mor anual în, um, uh, la ferma lor. Dar iată, um, asta este povestea din spatele uh, lanțului alimentar. Uh, și sper că activitatea dumneavoastră, munca dumneavoastră, domnule comisar, va aduce mai multă lumină asupra ceea ce se întâmplă și uh, îi va ajuta pe fermierii care acum, iată, suferă de pe urma accidentelor și chiar mor pe fermere, la fermele lor și vom avea un lanț alimentar echitabil pentru toată lumea, mai ales pentru fermieri, fiindcă la ora actuală nu este echitabil și corect pentru fermieri. Mulțumesc, domnul Katainen. Doamna scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte și domnule comisar. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea de directivă foarte importantă. Un instrument foarte bun pentru a face față um, practicilor comerciale neloiale din uh, lanțul alimentar, iar uh, multe parlamente naționale așteaptă de mult timp acest instrument. A venit momentul acum să consolidăm poziția fermierilor, mai ales acum când uh, reînnoim politica agricolă comună. Și asta este foarte important, fiindcă se vor face presiune asupra bugetului PAC, ceea ce va afecta în mod direct standardul de trai al uh, agricultorilor. Într-adevăr, e, e nevoie de mai mult echilibru în ceea ce privește plus valoarea în lanțul uh, de aprovizionare cu alimente, iar uh, în momentul în care avem state membre care au legislația națională care legitimează această directivă uh, cadru, vreau să vă spun că uh, legislația europeană trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a aplica la uh, nivel uh, național uh, acest cadru, fiindcă nu există un, uh, o soluție pentru toată lumea. În, uh, în țara mea, cei mai mari producători au o, au o cotă de piață de 80% și sunt doi la număr. Vreau să vă spun că trebuie subliniată și transparența necesară a lanțului de, de aprovizionare cu alimente, mm, mai ales din perspectiva consumatorilor. Consumatorii trebuie să știe care este plus valoarea uh, produselor alimentare și cum a fost distribuită. Și vreau să vă întreb, domnule comisar, cum s-au lucrurile în ceea ce privește transparența lanțului de aprovizionare cu alimente și cum va fi îmbunătățită în contextul acestei directive. Vă mulțumesc! Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să-l felicit pe domnul comisar pentru această propunere, care consolidează poziția agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente. Și, bineînțeles, asigură plata în termen de 30 de zile evitând uh, anulări uh, de ultimă oră sau modificări unilaterale ale contractelor. Bineînțeles, acum statele membre trebuie să identifice autoritățile uh, de resort care să asigure aplicarea acestor reguli și sper că acest lucru să se facă cât mai curând cu putință. În Italia, pentru fiecare euro cheltuit, mai puțin de 15 cenți ajung la fermieri. Restul ajunge la distribuitori și uh, uh, uh cei care prelucrează alimentele. În uh, cele din urmă se recunoaște, iată, acest dezechilibru și nevoia de a îmbunătăți situația pentru a îmbunătăți puterea de negociere a agricultorilor care sunt vulnerabili în fața acestor practici neloiale uh, Uh, practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente. În uh, uh, propunerea de legislație din, de anul trecut și am făcut niște propuneri și cred că legea concurenței europene trebuie să creeze condiții pentru existența unei piețe mai eficiente și pentru acest lucru e nevoie de mai multă transparență și de un schimb mai bun de informații în lanțul de aprovizionare cu alimente. Trebuie să consolidăm în egală măsură și instrumentele de colectare, de strângere de informații despre piață. Prețurile trebuie să reflecte mai bine plus valoarea pentru producătorii primari. În concluzie, trebuie să consolidăm organizațiile profesionale care trebuie să fie un fel de trambulină, permițându-le producătorilor primari să uh, înainteze plângeri fără întârzieri. Oricum, veștile sunt bune și uh, mă bucur foarte mult că Comisia colaborează cu Parlamentul, cu toții trebuie să colaborăm pentru a îmbunătăți soarta fermierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, doamna Aguilera Garcia. Astăzi e o zi importantă și vreau să vă felicit, domnule comisar, fiindcă am vorbit mult despre acest subiect și uh, niciun alt comisar înaintea dumneavoastră nu a reușit să aducă uh, să creezi o directivă. Sunt de acord cu doamna Măghină, sigur mai sunt puncte de îmbunătățit, dar este extrem de important că avem o directivă pentru acest subiect. Nu e deloc ușor, într-adevăr. De ce? Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul și să vă felicit, fiindcă asta este o, o nădejde, un motiv de nădejde pentru noi foarte important. Mai e care lungă de bătut, dar este foarte important. Este un uh, drum bun către un regulament pentru a face ca lucrurile să progreseze. E mult mai bine decât starea de așteptare în care eram. Deci vreau să vă spun, vreau să vă întreb un lucru. În ceea ce privește IMM-urile, sigur, nu e rău, dar uh, vreau să îmi spuneți uh, mai multe despre Uh, această idee, care, da, într-adevăr, este bună, și apoi uh, trebuie să se uh, rezolve și altă problemă, de, de, de pildă vânzarea în pierdere, aici intră și directiva din 2005 în ceea ce privește consumatorii și aici avem și o hotărâre a CEJ de îmbunătățire a lucrurilor. Și încă un lucru, e drept că supermarketurile au o pondere și o influență foarte mare în ceea ce privește normele, dar și, mare, dar și industria. Ați, ați uh, vorbit uh, despre acest lucru dumneavoastră și uh, vreau să spun că și de aici se impun prețurile. Și Asta influențează prețurile pe care le primesc agricultorii. Deci plecând de la ideea că este un punct de plecare foarte bun pentru a rezolva însă adevărata problemă care se confruntă agricultorii. Aceasta este, cum spuneam, este un, uh, un punct de plecare foarte bun, dar să nu uităm ce presiuni face industria și că pe viitor trebuie să vorbim despre asta. Deci, încă o dată, felicitări, felicitări pentru faptul că ați adus această dezbatere. Doamna Ares Garcia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Așa cum s-a spus uh, deja, doamna Aguilera, doamna Guinness, meritați felicitări. De 10 ani cerem acest document și uh, deci trebuie să ne bucurăm și dumneavoastră aveți meritul pentru acest lucru. Încă o dată, felicitări pentru acest pas uh, înainte. Ceva ce ne cer agricultorii și ne cer și consumatorii și ce am cerut noi de foarte, foarte mult timp. Așa cum v-am spus și ieri, cred că există niște aspecte care, bineînțeles, după, după, uh, după prima citire, ne dăm seama că poate fi îmbunătățit. La comisia noastră și dumneavoastră ați fost de acord. Unul dintre ele este uh, fapt despre care a vorbit domnul Achilera, nu o să-l repet, este vorba despre marile întreprinderi. Și o mare întreprindere poate săvârși practici neloiale. Deci nu este vorba doar despre uh, furniza, uh, nu e vorba de marile uh, întreprinderi față de uh, consumatori și IMM-urile față de furnizori. Trebuie, lucrurile stau și invers, deci uh, am însă mare încredere în raportor în acest sens. Și mai e un lucru foarte interesant aici. Uh, în legea spaniolă este vorba de obligativitatea contractelor înscris, iar aici cred uh, că în această propunere lucrurile nu sunt uh, clare, ne lasă de izbeliște, fiindcă, am, am, uh, fiindcă lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult și poziția producătorilor. Deci este o direcție foarte bună. E păcat că e o directivă și nu un regulament. Da, ar fi, am putea să subliniem acest lucru, fiindcă nu este atât de puternic dacă începem să interpretăm ca dacă încep să interpreteze statele membre, e bine, aceste interpretări slăbesc documentul. Dar Mă rog, e bine și așa. Și, în egală măsură, trebuie să ținem cont de cooperative. Acesta este un aspect important, fiindcă normele cooperativelor în ceea ce privește asociații se stabilesc uh, între, la nivel uh, local. Și, deci, uh, în cadrul cooperativei, acolo se stabilesc regulile. Între cooperative, regulile sunt altfel și la nivel de cooperativă trebuie să ne ocupăm mai mult de asta. Și încă un aspect este un element cheie în ceea ce privește sectorul uh, agroalimentar și uh, binevenit, bine, bineînțeles, noi însă vom uh, lucra în continuare pentru a ne asigura că se va îmbunătăți și mai mult. Domnul Dorfman. Încheie comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea propunere, care este foarte interesantă. Sigur că mulți uh, colegi se plâng de eșecul uh, legislației antitrust. Sigur că aici uh, nu nivelul european este responsabil, ci autoritățile sau oficiile concurenței din statele membre. Ele sunt cele care au permis practici la nivel de retailer. Deci, practic, ruperea acestor lanțuri uh, nu mai este posibilă. Eu cred că propunerea este bună. Eu vin dintr-un stat membru, din Italia, unde există de deja reguli. De exemplu, acest termen de plată de 30 de zile, care a fost introdus cu ceva ani în urmă, care este foarte bun. Uh, sunt uh, lanțuri de aprovizionare cu alimente care profită de această reglementare și vedem în practică cum funcționează aceste reguli dacă sunt puse în aplicare. Uh, sunt uh, instrumente foarte bune care permit uh, impunerea unor măsuri. Unde am temeri în zona supermarketurilor, ele cumva se substituie legiuitorilor, legiuitorului și vin cu tot felul de reguli în mai multe domenii, exercitând presiune asupra, presiune asupra producătorilor. Și cred că la aceste lucruri trebuie să ne gândim. Nu este posibil ca supermarketurile să își asume un rolul omului bun, dar să vină cu tot soiul de condiții pentru producători și până la urmă pentru agricultori. Acesta este un subiect asupra căruia trebuie să ne aplecăm. În rest, vă mulțumesc pentru propunere. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats, dank Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Schreier-Piric. Mulțumesc și domnului comisar. Eu doream mai degrabă un regulament, nu directivă. Asta cer de 20 de ani. Dacă ne uităm la lista practicilor ilegale, plata în termen de 30 de zile Într-un ziar uh, de la mine din țară s-a publicat un articol recent care arăta că supermarketurile nu plătesc peste tre- în termen de 30 de zile, ci 60 de zile, iar băncile folosesc acești bani și fac profit cu acești bani. Sper că mă înțelegeți, domnule comisar, fiindcă mă pun, vă pun o întrebare despre care s-a discutat și în Parlamentul olandez. Uh, și uh, ministrul olandez a fost rugat să se ocupe de asta. Dar uh, posibilitatea în cadrul acestei directive de a reglementa situația băncilor și supermarketurilor, mm, nu știu dacă se poate rezolva și asta durează de ani de zile. Mă bucur foarte mult că se fac primii pași, dar mă întreb dacă vor fi suficienți. Buda! Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru propunerea cu care ați venit astăzi uh, în fața noastră. Așa cum s-a spus, uh, poate fi un moment de cotitură pentru fermieri, deoarece trebuie să se înțeleagă un lucru foarte clar. Fermierul trebuie să vândă în profit. Dacă el nu are posibilitatea de a își vinde produsele în așa fel încât să facă un minim profit care să permită ca mai departe să reziste pe piață, atunci el va dispărea și atunci sigur că putem să avem produse până la urmă care să fie mai, uh, mai scumpe. Ceea ce este foarte important însă să asigurăm această stabilitate a fermierilor în uh, relațiile uh, comerciale, inclusiv sau pe, tot, pe toată durata anului, deoarece în România, de exemplu, ne lovim cu o problemă foarte serioasă legată de prețul la lapte, de exemplu, în perioada de vară, când laptele scade foarte, prețul la lapte scade foarte mult comparativ cu perioada de iarnă și fermierii de foarte multe ori sunt nevoiți să-și vândă, uh, să vândă laptele la, uh, sau sub prețul de cost, ceea ce este desigur că până la urmă uh, poate să ducă la falimentul acestora. De asemenea, legat de ceea ce înseamnă prețul la care se, vânde, se vând aceste produse. De foarte multe ori și diferența foarte mare de preț cu care pleacă din fermă laptele de câțiva eurocenți și la cât ajunge pe raft. Foarte multe ori ajunge de 10 ori mai mare prețul pe, pe raft și nu de puține ori sunt situații în care prețul la un litru de apă minerală pe care o dă Dumnezeu este mai mare decât prețul la uh, un litru de lapte. Sigur că aici sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere mai departe. Asocierea fermierilor, pentru că, din păcate, în unele state avem probleme mai departe cu această asociere și vin dintr-o țară care are o astfel de, de problemă și nu în ultimul rând, chestiunea legată de um, posibilitatea să-și creeze fermierii și cooperativele agricole propriile spații de desfacere a produselor și am văzut în Franța acest lucru, un, um, care putea să fie luată ca și un exemplu de bune practici, astfel încât fermierul sau uh, asociațiile să fie cât mai puțin dependente de uh, lanțurile sau de supermarketuri. Mulțumesc! Thank you, um, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este o veste foarte bună că, în sfârșit, avem o propunere legislativă. Nu sunt convins că uh, vreunul dintre noi se va putea uita în ochii fermierilor spunându-le că acum va exista o echitate. Cred că mai durează ani buni până când aceste măsuri vor fi puse în aplicare. Și asta a spus și comisarul în legătură cu uh, posibilitatea acordată colegislatorilor să își extindă măsurile. Uh, de ce nu începem însă în sens invers? De ce nu pregătim noi uh, cea mai puternică, cea mai aspră legislație posibilă, uh, astfel încât practicile să fie foarte clar expuse. Sigur că cineva spune că uh, în practicile neloiale apar uh, o problemă și anume faptul că există uh, agricultori sau exploatații mici care cumva se luptă împotriva marilor concerne, fie că sunt producători, retaileri sau fabrici și se intră în negocieri de pe o poziție mult mai slabă. Sigur că există aici un dezechilibru în favoarea a sectoare puternice. Nu în ceea ce privește acum protecționismul. Deci, ideea este ca agricultorii măcar să își acopere cheltuielile de producție prin vânzări. Și nu putem impune retailerilor să plătească mai mult decât se reglementează prin piață, prin mecanismele piețele, pieței. Dar uh, totuși echilibru trebuie puțin um, mutat, deplasat de situația actuală. Din ce citesc aici, îmi permiteți uh, să vă spun uh, legat de, con- de regulile contractuale, aceste companii uh, acceptă ceea ce le recomandăm, ceea ce uh, le stabilim ca limite. Deci aceste poziții trebuie întărite pentru că agricultorii deja depind de această propunere, deci ei mizează pe o propunere cât mai puternică din punctul lor de vedere, pentru că le oferă siguranță, mai ales în, în relația cu cele mai mari concerne din istoria omenirii. Posso Iară. Mulțumesc, domnule comisar. Există o vorbă celebră că filozofii au interpretat în mod diferit lumea, ă, important este să o modificăm din temelii și așa este și în politică, trebuie să încercăm să schimbăm în bine, măcar câte puțin, lumea. Unde este problema? Sigur că mulți dintre antevorbitorii mei v-au felicitat, dar văd o problemă. Trebuie să ne asigurăm că sistemul poate fi pus în aplicare uh, în mod eficient și nu foarte birocratic. Lucrurile s-au întâmplat și în trecut astfel. Avem tot felul de documente, pe hârtie lumea în ordine, dar nu avem voie să uităm agricultorul și exploatațiile de familie. Acolo trebuie să ajungem. Bun, acum deocamdată ne consultăm, dar trebuie să găsim un sistem eficient și la final nu trebuie doar să impunem uh, supermarketurilor să completeze trei bibliorafturi în plus și după aia lucrurile sunt din nou în regulă. Nu. Cum putem avea un sistem eficient și bun și echitabil și am o propoziție preferată aici. Nu vrem să îmbunătățim statistica, ci realitatea. Asta este una din propozițiile mele preferate. Totuși, vă felicit, ați avut curajul să puneți pe hârtie aceste lucruri importante, v-ați impus la nivel de comisie și de aceea meritați sprijinul nostru de plin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Sunt de acord cu unele lucruri spuse și cu observațiile pozitive ale colegilor, ceea ce privește uh, ideile legate de directivă în favoarea unui regulament și de durata aplicării ei. Sigur că poate fi un demers suficient pentru a combate viitoarele crize, dar nu putem combate criza actuală din Sicilia, de exemplu, unde situația agricultorilor chiar s-a înrăutățit în mod dramatic. Acolo este o concurență foarte aspră, în lipsa unor mecanisme de control și se folosesc oamenii și de secretul comercial pentru a disimula tot felul de practici neloiale. Ce fel de reacții putem lua în considerare pentru a trata în mod direct această criză? Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, felicitări domnului comisar. Agricultorii europeni așteptau această inițiativă de ani buni. Trebuie să-i protejăm acești agricultori în cele din urmă, pentru că ei sunt veriga slabă din lanțul de aprovizionare cu alimente, mai ales exploatațiile mici au nevoie de o sursă sigură de venit și în anumite regiuni este un lucru foarte important, este chiar o măsură socială. Mă bucur foarte mult că s-a înaintat această propunere, fie el și sub forma unei directive care dă anumite orientări. Ceea ce privește practicile comerciale neloiale, este important să luăm taurul de coarne. În ceea ce privește contractele care trebuie semnate, sigur că și aici se poate stabiliza poziția agricultorilor. Sancțiunile împotriva acestor practici neloiale aplicate de anumite autorități naționale, ei bine, cum se potrivesc aceste sancțiuni cu dreptul comun? din țările respective. Sigur că noi, per total, suntem mulțumiți uh, cu documentul, mai ales pentru că v-ați ținut de cuvânt și uh, ați respectat ceea ce ați propus. Domnul Tarabela. Eu... Mulțumesc, domnule comisar. Am două aspecte evocate de colegii dumneavoastră. Agricultorii sunt singurii întreprinzători independenți care pot să vândă în pierdere. În, moment, în mod normal este interzis să vinzi în pierdere, dar acum, în cazul de față, sunt mulți agricultori care pierd bani muncind. Ar trebui să introducem un dispozitiv care să interzică vânzarea în pierdere și pentru agricultori. În al doilea rând, poate în paralel, trebuie să ne gândim la uh, la următoarea PAX, uh, să revenim la mecanisme de reglementare a pieței pentru a menține prețuri mai decente. În momentul de față asistăm la fluctuații insuportabile, în special pentru tinerii agricultori care ezită pentru că garanția prețului nu mai există și cheltuielile sunt constante lunar. Vă mulțumesc! Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Acum am epuizat uh, lista de vorbitori. Nu mai văd alte solicitări de intervenție sau doamna Petier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru propunerea prezentată. Vreau să Mulțumesc mai întâi de toate doamnei McGuinness, care a condus uh, munca depusă la acest dosar. Cred că Consiliul și Comisia uh, au înțeles că nevoie de o astfel de legislație europeană care să pună capăt practicilor neloiale. Pentru că agricultorii sunt cei care resimt toate aceste probleme. Trebuie să spun la fel ca antevorbitorii mei, directiva europeană privind plățile este încălcată în mod sistematic. Am observat cu ochii mei acest lucru în Croația. Nu numai că nu se respectă termenul de plată de 30 de zile, dar câteodată agricultorii așteaptă șase luni pentru a obține banii. Există tot soiul de încălcări de altă natură, anularea contractelor în ultimă secundă și așa mai departe, probleme care apoi uh, se oglindesc și în uh, stocarea alimentelor sau lipsa locului de stocare. De aceea, acum avem de a face cu un exemplu foarte bun la nivel european Um, li se semnalizează celor care lucrează cumva în zona gri sau chiar pe piețele negre că noi observăm uh, calitatea și lanțurile uh, alimentare. Ce vom face și pe viitor? Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că Există un sprijin larg pentru principiul propus de domnul comisar, deci sprijinul acordat agricultorilor, prețuri decente. Aș fi preferat și eu un regulament, dar trebuie să mă mulțumesc cu ce avem. Am o întrebare specifică legată de evaluarea dumneavoastră a eficienței sau a eficacității propunerii dumneavoastră pentru lanțul de aprovizionare, deci înainte ca proprietarii de terenuri Mm, uh, înainte de agricultori. Deci ce se întâmplă acolo cu fertilizatori și așa mai departe. Fertilizanții și așa mai departe. Bun. Acum chiar am uh, uh epuizat uh, toți vorbitorii de pe listă. Am un mic secret sau am, am o întrebare secretă Câți dintre noi au citit, de fapt, întregul text al directivei? Dar uh, acum uh, văd că domnul comisar are, uh, și-a luat notițe, mai multe pagini, acum are cuvântul. Sunt domnule președinte. Încă o dată, vreau să spun că nu avem aici de-a face cu soluție universală de, pentru a îmbunătăți poziția agricultorilor și a participanților la lanțul alimentar. Nu poți să faci asta cu politicile actuale și situația actuală, dar într-o abordare în trei pași, totuși se vine în sprijinul celor care se află în dezechilibre, în speță agricultorii din lanț. Deci, la fel ca la Omnibus, cum a spus și domnul Castru și Des și ceilalți uh, raportori din umbră, uh, există un sprijin foarte puternic și eu am făcut, uh, am, m-am alăturat acestor demersuri. Întotdeauna se poate face mai mult, sigur, dar atât am putut până acum. Apoi, chestiunea practicilor neloiale, care se află pe agenda de 19 ani. În sfârșit, ne ducem în direcția bună. Sigur că domeniul, sfera de aplicare poate fi îmbunătățită. Aici este rolul, intervine rolul colegiuitorului legislației naționale. Sunt domenii neacoperite. Uh, domnul Van Kinderlen a vorbit despre uh, fertilizare și alte chestiuni sunt lucruri care nu sunt acoperite de legislația europeană. Există tot felul de tratate în zona agroalimentară, deci tot felul de temeiuri juridice. Acum avem uh, de a face cu o abordare legală minimă. De ce am avut această abordare aleasă? Încercăm să avem un fel de legislație de bază în statele membre, să uh, ne bazăm și pe inițiativa privind lanțul alimentar, uh, pentru că dacă am fi făcut altfel 20 de state membre, Uh, s-ar fi opus. Deci dacă n-am fi avut acea inițiativă pe bază de voluntariat, toți actorii, cu excepția agricultorilor, ar fi încălcat acea inițiativă. Bun. Anunțul făcut astăzi sper că va uh, aduce uh, agricultorii de partea acestei inițiative. Și mă bucur că avem de aici, uh, avem de aici de a face cu o inițiativă care poate aduce la o altă toate părțile interesate în, din lanțul alimentar. Deci avem legislație, dar vom continua să avem și statele membre care pot duce lucrurile mai departe, care pot uh, redacta sau pune pe picioare un sistem de punere în aplicare cu autoritățile competente, desemnate, cele care vor coordona uh, punerea în aplicare acestei directive. Deci vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor comisiei care au venit cu observații vis-a-vis -vis de abordarea noastră generală, dar repet uh, și recunosc că sigur că există locuri unde putem îmbunătăți. Uh, și am recunoscut asta în discuție cu toate instituțiile. Doamna McGuinness s-a referit la cetățeni și la presiunea din zona agricolă, sigur că există uh, agricultori care trebuie să uh, întrețină familiile, există probleme ce țin de sănătatea mentală și de sănătate în general. Sigur, uh, am avut această propunere și am încercat să Uh, reinstituim încrederea pentru aceste mici exploatații și aceste agricultori. Ceea ce privește Finlanda, sunt conștient de problema concentrării producătorilor pe piață de acolo. 85%, gradul de 85% de concentrație e foarte mare, concentrare. Și nu este pozitiv, nu este favorabil pieței. Uh, Domnule Aguilera a menționat uh, IMM-urile. Sigur că ne-am concentrat pe IMM-uri. Sunt foarte multe exploatații mici și slabe în acest lanț, dar dacă dacă nu suntem atenți, IMM-urile pot da mai departe aceste practici neloiale. Deci noi venim acum cu, uh, încercăm să prevenim un efect de cascadă în aceste practici neloiale. Și cam Cam acesta este, acesta este raționamentul nostru. Ceea ce privește contractele scris, am identificat patru tipuri de practici neloiale, am mai zis că sunt și alte patru tipuri de practici care ar putea juca un rol uh, în absența unui, unei înțelegeri între cele două taberi. Deci dacă există astfel de înțelegeri vis-a-vis -vis de cele patru menționate, uh, promovare, marketing și așa mai departe, uh, lucrurile stau într-un anume fel. S-a menționat de asemenea punerea în aplicare. Sigur, este esențială. Punerea în aplicare, implementarea joacă un rol foarte important și ne asigurăm aici că statele membre vor înțelege acest lucru și că vor veghea asupra punerii în aplicare. Și aici directiva ne va ajuta. Nu? Noi ne uh, deplasăm acum de la filozofia unei soluții universale. Deci oferim un uh, grad de flexibilitate, spațiu de manavră manevră. Încercăm să uh, menționăm și sancțiuni uh, proporționale cu încălcările respective. Încercăm să eliminăm dezechilibrele care există în continuare de favoarea exploatațiilor mici. Dacă vii, vii, dacă vii cu Uh, anumite acuzații împotriva unor uh, concerne care nu sunt dovedite sau care nu sunt discutate, atunci foarte repede dăuneze imagini, Deci trebuie întotdeauna să vedem foarte clar care sunt aceste plângeri și afirmații împotriva anumitor practici. Apoi cooperativele, alt motiv pentru care există această directivă și nu un regulament, uh, cooperativele Uh, vin cu uh, legi secundare, care poate nu sunt atât de bune. Dacă cooperativele au reguli uh, secundare, însă care au are au rezultate bune, au, au rezultate bune pentru în favoarea agricultorului, atunci iată că ați venit de fapt un argument în favoarea directivei. Și apoi regulile privind retail-ul, iarăși s-a menționat, un problemă foarte mare. Poate elimina, sigur, risipa de alimente. Uh, uh, through the late payment system. În ceea ce privește întârzierea plăților, există o interdicție a uh, plăților, întârzierii plăților în această directivă, deci poate putem să aflăm mai multe detalii în legătură cu ce se întâmplă în uh, uh, Parlamentul olandez. Domnul Buda a menționat faptul că laptele este mai ieftin decât apa. Într-adevăr, această problemă uh, duce la, într-adevăr la o situație care necesită acțiune și să și programul nostru de lucru pentru 2017 conține uh, măsuri în acest sens. Domnule Cartier, nu înțeleg cum ați uh, ave, începe cu o propunere puternică și ați uh, ajunge la o pro, propunere slabă uh, la sfârșit. E o nouă formă de negocieri de care, despre care nu am mai auzit în trecut. Asta ați spus oare? Starting strong and... Să începi puternic și după aceea ajungi slab. În practică de obicei încep cu o propunere și o faci mai puternică. Durează timp. În șase luni ă, lucrurile s-au schimbat și se vor schimba și facem parte dintr-un acord interinstituțional în legătură cu o mai bună reglementare și poate câteodată nu înțelegem fiecare care sunt pozițiile noastre. Domnul Iar deja a menționat acest lucru, raportarea anonimă și doamna Ber uh, o pri, tratăm cu, serios, cu seriozitate în uh, sistemul de sancțiuni. Sperăm să putem să facem mai mult în propunerea PAC în acest sens și tinerii fermieri trebuie să primească o atenție specială și trebuie să facem mult mai mult în momentul actual pentru a ajuta tinerii să intre în domeniul uh, agriculturii. Sper că nu am lăsat pe nimeni uh, pe din afară. Petra a menționat câteva aspecte legate de punerea în aplicare în statele membre. Domnul Correro, Correo. Vreau doar să spun, pentru că domnul comisar a sugerat că nu înțeleg procesul fie uh, încercați să... Fie nu ați înțeles ce am spus, fie... Eu întrebam de ce nu uh, ave, prezentați propunerea cea mai puternică pentru, pentru protejarea um, fermierilor, spre deosebire de intenția dumneavoastră de a începe cu o poziție slabă și să sperați că colegiuitorii o consolidează în acest proces. Vă întreb de ce operați pe această premisă? Pentru a vă da ceva de făcut și dumneavoastră. Așa funcționează sistemul. Nu pot să am eu răspunsul la toate. Eu trebuie să trec aceste propuneri prin comisie și dumneavoastră, ideile dumneavoastră prin Parlament. Așa funcționează sistemul, așa fiecare își luptă, luptă în colțul său. Eu am venit uh, cu o propunere pentru prima dată uh, pentru acest uh, lanț alimentar, deci mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, aștept amendamentele dumneavoastră. Domnul, domnul uh, Dumneavoastră, domnul Correu, am menționat concurența, Sicilia. Sunteți într-o poziție formidabilă în Italia, puteți să uh, faceți propuneri care să afecteze și celelalte state membre în viitor și poate veți deține poziții uh, importante în viitor pentru a implementa ideile dumneavoastră. Bineînțeles că trebuie să câștigați susținerea celorlalte grupuri, ca și restul lumii de aici. Ați uh, identificat deja câteva probleme care trebuie să fie consolidate în această propunere. În final, domnule președinte, mulțumesc reprezentanților Direcției Generale Agri care au lucrat foarte mult uh, pentru a uh, pune împreună, pentru a întocmi această propunere și celorlalte direcții generale și celor care s-au implicat în această propunere. A trebuit să luptăm foarte mult pentru a susține propunere și vă asigur că am, avem cea mai puternică propunere pe care am putut să o facem. Mulțumesc reprezentanților de Agri și vreau să vă spun că nimeni nu are nimic de temut din partea acestei propuneri, dacă nu se face nimic greșit. Este vorba de lupta împotriva practicilor neloiale și creare, creării unei, unei echități între toți actorii, nu doar între fermieri și distribuitori. Deci dacă nu faci nimic greșit în, ceea ce priv- în contextul cu uh, echității, nu ai nimic de, de teme, mult din partea acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vă rog, aduceți-vă aminte că domnul comisar a trebuit să obțină aprobarea pentru această directivă din partea celorlalți comisari și direct, direcțiile generale au trebuit să dialogueze între ele și să ajungă la un acord. În al doilea rând, avem nevoie de un dialog uh, real în acest lanț alimentar, pentru că mi se pare câteodată că toată lumea uh, vorbește doar în interiorul propriilor grupuri. Și unii se opun uh, să invităm pe, pe reprezentanții uh, distribuitorilor, dar fără dialog între toate părțile nu se poate ajunge la o soluție. Deci fac apel uh, către o, un dialog. Vom ajunge la o formulă care va uh, face posibil să înaintăm. Nu înseamnă că toată lumea va fi de acord, însă dialogul este întotdeauna esențial. vor eh, exista poate modalități de a eluda acest regulament prin contracte, de exemplu. Întrebarea este dacă ceva interzis sau ilegal se apare într-un contract, da, dacă acest lucru va fi considerat valid sau nu. urăm raportorului și raportorilor din umbră mult succes în munca lor de examinare a acestei propuneri. Înțeleg că echipa noastră va fi foarte puternică și că putem conta pe bunăvoința Comisiei și Consiliului. ca și în cazul Omnibus. Așadar, dacă așa, se vor, dacă așa vor decurge lucrurile, putem să avem cele mai bune speranțe. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc din nou, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc tuturor. Săptămâna viitoare ne, reun- ne întâlnim din nou la Strasburg, însă fără prezența domnului comisar. Vă mulțumesc foarte mult și ședința noastră se suspendă.